septembrie 2015 nu a fost uh, vorba de laboratoare proprii. Se adoptă 34. Se respinge, secretarul domnul președinte. Compromisul 6 pentru împotrivă se adoptă 7 pentru împotrivă se adoptă 45 pentru împotrivă se adoptă 46 pentru împotrivă se adoptă compromisul 8 verificăm verificăm 46 electronic. passed. Se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, se adoptă. 54 pentru, împotrivă. Se respinge. 55 pentru, împotrivă. Se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă. Se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă se adoptă. 63 pentru, împotrivă, se adoptă. 64. Haideți să verificăm electronic. past Passed. Se adoptă. Sorry. Dublin legislative. 64. 64 pentru, împotrivă se respinge. 65 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 66 pentru. Împotrivă. Se respinge. Compromisul 11. Pe părți, prima parte. Se adoptă. A doua parte. Se adoptă. 77 pentru, împotrivă, se adoptă, 78 pentru împotrivă se respinge, 79 uh, se respinge, ajungem la 82, 3 și 4 pentru 82, 83, 84 pentru împotrivă se resping. Compromisul 12, prima parte, pentru împotrivă se adoptă, a doua parte, pentru împotrivă Se adoptă. Haideți să verificăm electronic, vă rog. Second part. A doua parte a compromisului. Sorry, there was some hands that I didn't see. Okay. Close. 2511. Okay, thank you. Um, 93 in favor. 93 pentru împotrivă Haideți să verificăm electronic. False. Se respinge. 94. Pentru, potrivă, se adoptă. 95. S-a fost retras. 96. Pentru, împotrivă, se adoptă. Votul final. Se adoptă. Felicitări. Felicitări, Lara. Thank you very much. Um, I'd like to welcome a group from the... Salut! Um, urez bun venit unui grup de vizitatori din Suedia oaspeții eh, minunatului nostru vicepreședinte, bine ați venit la Parlamentul European. Eh, vedeți, avem eh, uneori voturi complicate și strânse câteodată. Următorul vot este punerea în aplicare a EFSI, Fondul European pentru Investiții Strategice, raportorul Danti, mulțumim, Nicola. Alineatul 1, punctul 1, amendamentul 1. un vot în bloc amendamente asemănătoare, care merg în aceeași linie. Dacă se adoptă, toate celelalte devin caduce. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Deci, compromisul 1 votăm pentru împotrivă se adoptă, amendamentul 7 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 6 Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Iarăși un uh, vot în bloc. Nu, toate au intrat la, da. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 30 împotriva abțineri se adoptă compromisul 4 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 5 pentru împotriva abțineri. Se adoptă Uh, 46 has been. Sorry. We go to amendments. Trecem la amendamentul 60. Nu, se corectează, doamna președinte, 58. 58. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 59 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 60 pentru, împotriva. Hai să verificăm electronic. Verificăm 60 electronic. There is We've broken the voting machine. Okay, I'm going to look at amendment 660 a bit more carefully. Haideți eh, să uh, votăm încă o dată amendamentul 60. 60. Vă rog să ridicați mâna cum trebuie, să vedem. Vă rog să ridicați mâna dacă sunteți pentru amendamentul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 Sorry about this. Cer scuze, spune doamna președinte. Abstentions. Abținere acum. So we, that... Do. 17 la 16, deci se adoptă la diferență de un vot, dar nu putem verifica electronic, îmi pare rău. Ultimul vot, votul final. nu funcționează. Ok. All those in favor of the final vote. Să ridicați mâna, vă rog, dacă sunteți pentru votul final. Haideți să vedem cum facem. Um, to our colleagues from Sweden, this has never happened vreau să spun visatorilor din Suedia că de șapte ani de, cât, de când uh, sunt parlamentar european nu s-a întâmplat niciodată asta, nu am reușit să stricăm întregul sistem de console, sper că nu e un semn rău. Deci, 27 pentru, cine este împotrivă? Șapte. Abținerea, acum vă rog. 27 pentru, 7 împotrivă, nicio abținere. Se adoptă felicitări raportorului. Mulțumesc! Foarte bună treabă făcută de colegii noștri din Italia, Lara și Nicola. Felicitări! Ultimul vot este vorba de regulile de drept civil privind robotica. Sper să funcționeze consolele de vot. Amendamentul 21 pentru împotriva. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. 21. Înainte să începem pentru împotriva abțineri. Se respinge compromisul 4 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 25 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 26 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 5. Pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. 43. Pentru, împotriva abțineri. Se respinge. 46. Pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. 47. Pentru, împotriva abțineri se respinge, 48 pe două părți, prima, prima parte, pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte, pentru, împotriva abțineri se respinge. Haideți să vedem dacă putem verifica. Vreți să verificați electronic, nu-i așa? A doua parte a amendamentului 48. Cine este pentru? A doua parte a amendamentului 48. Second part. Okay. It falls. Se respinge. Compromisul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. 62 pentru. 60 se corectează, doamna președinte. Da, chiar amendamentul meu. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge 63. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă 64. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 66 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge 67 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 12 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 14 pentru. 14. Trebuie votat. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 16 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru. Amendamentul 17 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 19 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 20 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Și acum sper să funcționeze consolele pentru votul final. Ah! Ah, ah, ah. You can vote. Da, da, funcționează. Hold on, stop, clear, clear, clear, clear it again. We're going to, hold on, we're going to clear this and we're going to start it again. Să o luăm de la început. Acum se deschide votul. Se deschide votul. Se închide votul se adoptă cu 35 pentru un, un vot împotrivă și o singură abținere. Vă mulțumesc! So it's, it's, it's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 cer scuze, domnilor și domnilor, spune doamna președinte, facem o schimbare aici la console, astfel încât să ne asigurăm că avem o consolă care funcționează. I'm delighted that so many of you... Sunt încântată că rămâneți atât de mulți pentru dezbaterea care urmează. I'm going to start. The item is the report for the regulator. O să începem acum. E vorba de un raport uh, cu privire la un regulament al Parlamentului European și Consiliului uh, care se referă la cooperarea între autoritățile naționale responsabile pentru aplicarea legilor în materie de protecție a consumatorilor, regulamentul CPC. Raportarea este doamna Olga Sehnalova, este primul schimb de opinii și am să-i dau cuvântul să-și prezinte acest raport. Uh, já budu mít možná trošku delší úvod. Mulțumesc, Vicky. Poate că introducerea mea va fi totuși uh, puțin mai lungă, deci fac apel la răbdarea dumneavoastră. Regulamentul privind cooperarea între autoritățile naționale responsabile pentru aplicarea legilor în materie de protecție a consumatorului a fost prezentată de comisie în mai împreună cu pachetul comerțului electronic, e-commerce. Cooperarea între autoritățile de supraveghere nu este ceva nou. Uh, cooperarea în domeniul protecției consumatorilor a fost adoptată deja în 2004, dorindu-se crearea unui cadru formal de cooperare între autoritățile naționale de aplicare a legii pentru a se pune capăt practicilor uh, uh, greșite în cooperarea transfrontalieră. Comisia este acum obligată să evalueze efectele acestui regulament, incluzând, um, dacă e nevoie, alte măsuri, alte dispoziții pentru a îmbunătăți protecția consumatorilor și pentru a aplica mai bine normele privind protecția consumatorului. Acesta este punctul de plecare al discuției noastre. Dat fiind numărul foarte mare de schimbări de amendamente, Comisia a decis să depună o nouă propunere care să înlocuiască versiunea actuală, care să adapteze regulamentul la condițiile actuale de pe piață și la condițiile digitale. Așadar, acest element face parte din strategia privind piața digitală. Eu cred că mediul online are specificitățile sale, însă obiectivul nostru ar trebui să fie acela de a ajunge la un nivel mai bun de protecție pentru a crea un mediu echitabil și în domeniul offline și în domeniul online. Obiectivul este de a avea o piață internă care să funcționeze mai bine, cu un număr mai redus de litigi și de a îmbunătăți protecția în tranzacțiile transfrontaliere. Această actualizare ar trebui să asigure o aplicare mai rapidă, mai activă și mai consecventă. Apreciez faptul că și președinția slovacă a adoptat acest dosar ca o prioritate, ceea ce este un punct bun de plecare pentru cooperarea noastră și sunt convinsă că pentru a consolida protecția consumatorilor pe piața internă este esențial să îmbunătățim punerea în aplicare a normelor actuale. Așadar, permiteți-mi să vă spun cum ar trebui să fie aceste aceste obiective atinse, conform uh, propunerii Comisiei. E vorba de niște noi norme care ar trebui discutate în detaliu. Revizuirea conferă mai multe competențe autorităților uh, naționale în anchetarea identității comercianților uh, necinstiți și în cazul unor prejudicii substanțiale cauzate consumatorilor, comisia poate să impună ca pagina respectivă de internet să fie închisă și poate de asemenea să impună despăgubiri pentru uh, pagubele produse. Deci, e vorba de îmbunătățirea competențelor autorităților de supraveghere. Acesta este rolul chei al noului regulament. Și Consider că regulamentul ar trebui să descrie și să clarifice competențele tuturor autorităților uh, implicate și mecanismul de asistență reciprocă ar putea să fie foarte util, prevăzut în capitolul 3. Un alt lucru este conceptul din articolul 21. E vorba de încălcări uh, uh foarte numeroase uh, Um, deci dacă cel puțin trei sferturi uh, din uh, statele membre, cuprinzând trei sferturi din populația Uniunii Europene, care ar putea să uh, ceară lansarea unor proceduri coordonate. Mă întreb cum a decis Comisia asupra acestui criteriu și dacă el este un criteriu suficient pentru utilizarea acestui concept în lupta împotriva unor cazuri foarte grave de încălcare. O altă dispoziție descrie coordonarea uh, o coordonare foarte eficace, așa numită coordonare SWIPS, un uh, instrument foarte eficace de a combate încălcările și cred că această procedură de coordonare ar putea fi aplicată și în domeniul offline. Un alt uh, instrument important este inclus la capitolul 5 și vorba de mecanismul de alertă timpurie. Obiectivul acestuia este de a detecta cazurile de încălcare și de a lansa um, acțiunea uh, de prevenire. Salut uh, implicarea organizațiilor consumatorilor uh, care au, sigur, informațiile de la firul ierbii și pot să aducă o contribuție importantă. Cred că și transparența ar trebui să fie îmbunătățită, inclusiv um, răspunsul uh, dat în caz de plângeri. Întrebarea mea este aici, care este motivul pentru care Comisia propune includerea comercianților și a, a asociațiilor lor? Pentru că acest lucru poate să ducă la abuzuri deci, cred că sunt multe întrebări care își așteaptă răspunsul și aștept și propunerile și ideile dumneavoastră. Nu mai am foarte mult timp, dar vreau să adaug faptul că vom organiza pe 9 noiembrie o audiere publică și apoi vom discuta proiectul de raport pe 5 decembrie. Și m-aș bucura dacă am putea să adoptăm o poziție comună în primăvară astfel încât să putem intra în discuții, discuțiile interinstituționale după aceea. Aștept cu nerăbdare cooperarea cu dumneavoastră, colaborarea cu toți uh, colegii. Și vă mulțumesc pentru atenție deocamdată. Carlos Coelho. Carlos Coelho. Eh, eu também estou desejoso de trabalhar outra vez com a Olga Senalova e agradeço-lhe esta... Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur foarte mult să colaborez din nou cu colega noastră, doamna Senelova, care se ocupă de un dosar care mă interesează mult. Vreau să mulțumesc și Comisiei pentru propunerea aceasta. E adevărat, au spus că au vrut să o includă în inițiativa pentru piața unică digitală, dar este adevărat că adesea Comisia spune că va face ceva și apoi până la urmă nu mai face lucrul respectiv. Dar de data asta a făcut-o, s-a ținut de angajament și am primit o propunere care este o bază foarte bună de lucru. Însă, e clar că este o problemă și aceasta este că degeaba avem foarte multe legi foarte bune pentru protecția consumatorilor dacă acestea nu sunt puse în aplicare în mod corespunzător. Cooperarea cu statele membre, deci, este foarte importantă. Nu eram sigur Bun, noi am avut uh, probleme și uh, prin raportul său privind protecția consumatorilor, Comisia ne-a um, alinat uh, îngrijorările pentru că a luat în considerare datele Eurostat din 2014 în care se spune că doar 15% dintre consumatori spun că au cumpărat online bunuri din alte state membre uh, 45% cumpără bunuri online în țara lor. Deci oamenii care cumpără în afara țării sunt într-un număr mult mai mic, într-un raport de 3 la 1 față de cei care cumpără doar din interiorul țării unde trăiesc. Cifrele din anul 2015 arată exact același lucru. 61% dintre consumatorii europeni sunt îngrijorați și nu au încredere să cumpere produse sau servicii pe internet din afara statului membru unde trăiesc. Deci au mai multă încredere să cumpere din țara lor, um, chiar la nivel online. Așadar, 37% din comerțul electronic din Uniunea Europeană din 2014 nu a respectat legislația europeană în materie de protecție a consumatorului. Ceea ce probabil că a dus la niște prejudicii de undeva la 7 milioane de euro pentru cetățenii care au făcut cumpărături transfrontaliere pe internet. Și uh, toți raportorii care s-au ocupat de acest subiect au spus trei lucruri. În primul rând, uh, puterile, competențele minime ale autorităților nu sunt suficiente. Este foarte multă birocrație, procedurile sunt greoaie. În al doilea rând, nu există o partajare de informații pe piață suficient de bună și, în al treilea rând, în acest sistem pe care l-am menționat deja, aspectul de asistență reciprocă um, se confruntă cu anumite obstacole, pentru că competențele sunt conferite la nivel național. Toate țările fac uh, exact aceleași lucruri în paralel, fiecare. Problema, deci, este una de uh, conectare a autorităților naționale atunci când apar probleme în comerțul online, de exemplu, sau înregistrarea numelor de domeniu. Olga a spus deja că asta înseamnă că e nevoie de formare de personal în statele membre care se poate să se ocupe de aceste chestiuni. Înseamnă că legislația va trebui să fie schimbată. Pentru că e foarte clar, e nevoie de o abordare echilibrată. Pentru că sunt diferențe foarte mari între modul în care statele membre se ocupă de aceste chestiuni. Sunt state membre uh, care, uh, în care toate aceste chestiuni sunt reglementate prin dreptul administrativ, altele um, care, uh, la care, în care aceste chestiuni sunt reglementate la nivel juridic, sigur că trebuie să respectăm principiul subsidiarității. Sunt unele îndoieli în ceea ce privește unele competențe, poate ar fi excesive fără tutela judiciară. Dacă nu cumva există riscul de a pune sub semnul întrebării principiile uh, fundamentale a drepturilor și garanțiilor, mai ales uh, așa cum s-a a spus doamna Senalova, nu e bine să se includă și alte entități în, sist- în sistemul de alertă, cum ar fi Uh, asociațiile profesionale și de consumatori, care sunt entități ce primesc uh, primul rând uh, înștiințările de neconformitate din partea consumatorilor și experiența lor poate să fie o plusvaloare în ceea ce privește aplicarea drepturilor consumatorilor. Vreau să vă spun că PPE-ul salută această inițiativă. Suntem gata să Uh, lucrăm cu celelalte grupuri politice și cu doamna raportor pentru a îmbunătăți acest uh, regulament și pentru a armoniza cadrul de cooperare între autoritățile naționale pentru a garanta siguranța juridică consumatorilor de piața internă prin intermediul unei aplicări uh, coerente a măsurilor și regulilor. Mulțumesc! Ďakujem veľmi pekne. No ja by som úvodom najprv rád... Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Um, sigur că trebuie să avem grijă să nu exagerăm eu cred că Uniunea Europeană exagerează în multe uh, privințe în ceea ce privește protecția consumatorilor. Transformăm uh, consumatorii în niște oițe nevinovate uh, care nu știu cum uh, e bine oare să se uh, hrănească, trebuie să le spunem noi. Uh, dar bun, odată ce avem acest uh, text, trebuie să folosim această oportunitate și eu am să încerc pe cât posibil să introduc uh, amendamente pentru a simplifica această um, complexitate birocratică. Am să încerc să spun astăzi câteva lucruri deocamdată. Termenele nu sunt foarte clare, termenele referitoare la informare, de exemplu, dar nu sunt impuse sancțiuni, ceea ce înseamnă că noi stabilim o regulă, dar apoi nu spunem ce se va întâmpla dacă această regulă nu este respectată. Ceea ce face din acest text un fel de tigru fără dinți, adică un document care nu are putere. Uh, deci dacă se introduc termene, atunci trebuie introduse și sancțiuni în care să se spună foarte clar ce se întâmplă atunci când regulile nu sunt respectate. Un alt exemplu, problema blocării geografice. Blocarea geografică este folosită mulți uh, furnizori de bunuri și servicii uh, um, vrem să-i obligăm să își ofere bunurile și serviciile tuturor uh, cetățenilor europeni. Eu cred că acest lucru este o restricționare a libertății comerciale, pentru că dacă un vânzător din Spania dorește să-și desfacă marfa doar în Spania sau Portugalia, de ce să-l forțăm să își ofere uh, și să-și trimită marfa și către Suedia sau către Slovacia? Uh, statul, Uniunea Europeană n-au nimic de spus aici. Fiecare comerciant trebuie să aibă dreptul să își ofere marfa acolo unde dorește. Nu există niciun fel de motiv să, uh, să introducem sancțiuni în cazul în care acest lucru nu se întâmplă. Și apoi, în legătură cu blocarea geografică, văd că se spune că transportul dintr-o țară A într-o țară B trebuie să aibă aceleași costuri ca uh, din ca între alte două țări. Asta din nou sunt chestiuni care țin de, de lumea de afaceri. Nu avem noi ce să spunem acolo. Și apoi, blocarea, ideea aceasta de blocarea unui site. Uh, Bun, sigur că pot să fie motive care să impună acest lucru, dar acestea trebuie să fie abordate cu mare sensibilitate. Și eu propun ca condițiile să fie menționate foarte clar direct în regulament, nu în actul de punere în aplicare. Deocamdată cam atât am de spus. Vă mulțumesc pentru atenție. Cine vorbește numele liberalilor? Dita Șaranțova. Mulțumesc, doamnă președintă. În numele grupului nostru vreau să mulțumesc Comisiei pentru activitatea sa și voi face câteva observații de natură generală în numele grupului ALDE. Considerăm că aceasta este o propunere importantă pentru încrederea consumatorilor în piața unică digitală și va fi utilă pentru a asigura o mai bună punere în aplicare a normelor de protecție a consumatorilor în întreaga Uniune Europeană. Salutăm acest această extindere a domeniului de cooperare de la uh, directiva de la CER, de la directiva privind serviciile și mai mult decât atât. Schimbările în anexă ar trebui să fie văzute în mod pozitiv. Propunerea crește, de asemenea, competențele autorităților de protecție a consumatorului în sfera online. După cum am spus, consumatorii trebuie să aibă încredere să cumpere online și dacă aceste organisme verifică respectarea drepturilor consumatorilor în mediul online, acest lucru va încuraja încrederea. Centrele de pentru protecția consumatorilor au primit foarte multe plângeri în anul 2015 cu privire la cumpărături transfrontaliere. Deci e clar că e nevoie de mai multe măsuri uh, în acest sens. Grupul meu salută ideea de acțiuni coordonate și acte comune expuse la articolele 16 și 21, dar e nevoie de mai multe informații concrete cu privire la cum anume se va transpune în practică aceste dispoziții. Îmbunătățirea Bun, mecanismul uh, de cooperare și de creștere a supravegherii este sigur uh, unul bun, dar trebuie să scadă costurile și să scadă timpul uh, de răspuns la probleme și de asemenea birocrația. Trebuie să găsim echilibrul just astfel încât statele membre să nu um, aibă, să, să nu pună în aplicare uh, Uh, acest uh, instrument în mod disproporționat. Și salutăm și modificarea privind obligațiile de raportare, pentru că primim foarte multe rapoarte care, până la urmă, nu se transpun în noi acțiuni. Așadar, considerăm că resursele trebuie să fie mai bine folosite. În ansamblu, ALDE se bucură să colaboreze pe acest text important și uh, de asemenea, așteptăm colaborarea cu doamna raportor în mod special. For the GUE group. No one. Pentru grupul GUE este cineva? Pentru Verzi? Iulia Reda. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aștept colaborarea cu raportoarea și raportorii din umbră pe acest dosar important. important. Comisia a identificat o problemă importantă aici, din punctul meu de vedere. Protecția consumatorilor este direct proporțională cu aplicarea acestor norme. De aceea este foarte bine că se uh, pune accentul pe uh, colaborarea în acest domeniu. Comisia a identificat o serie de probleme în evaluarea sa. În primul rând, se vorbește despre competențe de aplicare care nu sunt suficiente, mai ales în sfera digitală, probleme legate de partajarea de informații transfrontalier între autoritățile naționale și soluția pe care o propune Soluțiile sunt următoarele. În primul rând, Comisia trebuie să joace un rol mai important, astfel încât să poată interveni în cazul unor uh, um, încălcări foarte răspândite. Mi se pare că e o idee bună în principiu, dar uh, am dorit să înțelegem mai bine care exact sunt condițiile în care Comisia ar interveni și ce procedură ar aplica în aceste situații. Dar credem că acesta poate fi un pas important uh, um, înainte se prevede că organizații societății civile, mai ales organizațiile pentru protecția consumatorului, să fie pe deplin implicate. Acest lucru este un element cheie pentru a ne asigura că aplicarea uh, normelor funcționează în practică, în practică conform nevoilor și așteptărilor consumatorilor. În același timp, e foarte important ca autoritățile să primească bugetul necesar astfel încât să se poată achita de toate aceste obligații Uh, ce nu vedem în această propunere, ne lipsesc un pic măsurile proactive. Comisia are o abordare reactivă pentru a corecta practicile negative care există deja pe piață și am vrea să vedem și niște măsuri proactive. În acest sens, credem că ar fi important ca toate părțile interesate um, să-și poată exprima opinia în audierea de pe 9 noiembrie, dacă bine am înțeles, uh, și mai ales această, acest domeniu de aplicare a protecției consumatorului este un domeniu în care este foarte important să, aștept, să ascultăm ce au de spus uh, asociațiile pentru protecția consumatorilor, pentru a vedea ce probleme există în practică. Așteptăm, deci, propunerea și ne vom implica activ în discuția acesteia. Um, I've got a speakers list here as well for other people who want to speak, including Maria. Mai am uh, o listă de vorbitori și doresc să intervină mai mulți colegi, inclusiv Maria Grapini. Maria? Mulțumesc, doamna președintă. <clears throat> Așa cum au spus toți colegii, consider și felicit Comisia că a venit cu o propunere de regulament uh, privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului. Toți știm că avem probleme uh, în ceea ce privește protecția consumatorului Sorry, uh, uh, there, there is a problem with the translation. Apparently there is a technical problem. Don't translation. Okay, I repeat. Now it's okay? Vreau, vreau să felicit uh, Comisia ca și colegii mei pentru inițiativa de a avea o propunere de regulament în acest domeniu uh, Uh, știm toți, fiecare în țara noastră, avem exemple de uh, încălcarea legislației în ceea ce privește protecția consumatorului. Comisia a definit aici foarte clar că nu vrea prin acest regulament să se ocupe de încălcările uh, drepturilor consumatorilor în statul membru, ci... Nu? No? It's not translated ci de, în special de, de încălcările în situația comerțului transfrontalier și da, are dreptate colegul nostru, comerțul transfrontalier este extrem de redus pentru lipsa de încredere și salut că vine aici Comisia cu o propunere, dar și eu am foarte multe neclarități, așa cum a arătat și Olga și ceilalți colegi. Uh, în primul rând, eu cred că încălcarea drepturilor consumatorului vine și din necunoașterea de către consumatori a ce drepturi au. Pentru că dacă ar ști foarte bine, s-ar mai putea evita anumite încălcări ale drepturilor. Uh, anul trecut am propus o linie bugetară pentru 2016 pentru, pentru informarea uh, uh, consumatorilor privind drepturile lor. Ar fi bine dacă am avea un feedback pentru că se termină anul 2016. Cum s-au cheltuit acei bani uh, dedicați prin linia bugetară, prin proiectul pilot aprobat pentru informarea consumatorilor? O altă problemă, știm clar că protecția consumatorului ține de competențe partajate între Uniune și statele membre. O altă neclaritate a mea este cea legată de uh, bugetul pe care Comisia îl arată în acest proiect, și anume 300 de mii de euro, uh, pentru munca suplimentară, pentru patru acțiuni uh, dedicate combaterii uh, încălcării drepturilor consumatorilor. Dar nu este clar cum consumați acești 300.000 de euro pe care îi puneți acum în această propunere, pentru că uh, dacă nu avem uh, rezultate, consider că e o cheltuială inutilă. Spuneți aici că veți avea doi oameni în plus, dar uh, concret care sunt acele uh, uh, acțiuni și mai ales dacă ați simulat impactul acelor acțiuni. Uh, și, sigur, uh, am aici o nelămurire vis-a-vis -vis de posibilitatea de a refuza la solicitarea unui stat membru Uh, se dă cumva competența uh, uh, de a refuza dacă un stat membru cere o, o verificare și atunci nu văd cum ar putea funcționa această rețea între instituțiile pe care le propuneți abilitate dacă un anumit, o instituție dintr-un anumit stat când vine alt stat spune ok, nu, nu mă ocup de acest lucru. Nu este foarte clar când poate să refuze o solicitare din partea unui stat membru. Sunt încă foarte multe, dar eu cred că uh, formulările neclare, cum este la articolul 15, autoritatea solicitantă estimea, poate refuza atunci când estimează că informațiile nu intră. Estimează. Păi Oricând un funcționar poate să spună din punctul lui de vedere acest lucru nu e ok. Uh, cred că trebuie să clarificăm dacă vrem să avem un rezultat la, la modificarea legislației actuale și da, este nevoie să avem această cooperare între autoritățile naționale, dar să nu fie una formală, să fie cu un impact concret. Mulțumesc și aștept și eu cu interes dezbaterea publică și co- uh, colaborarea cu, cu raportoarea noastră să vedem cum am putea să aducem îmbunătățiri la propunerea Comisiei. Mulțumesc mult! Um, does anybody else want to speak? Andreas Schwab. Mai, mai dorește, dorește și altcineva? Andreas Schwab? Mulțumesc. Foarte pe scurt, vreau să uh, continui ceea ce a spus doamna uh, Grapini. Cred că, în principiu, este clar că e nevoie ca protecția consumatorului să funcționeze la nivel european într-un mod mai simplificat și mai uniform. Um, pentru că uh, s-au dat exemple Uh, spunându-se că autoritățile pentru protecția consumatorului din uh, Italia au fost cele care uh, au um, reacționat uh, um, și au uh, redus uh, puțin normele europene în materie de protecție a consumatorilor pentru că aveau anumite afaceri cu un comerciant uh, american. Uh, deci, e clar că e nevoie de o protecție a consumatorului care să fie mai bine respectată la nivel european, deci la nivel transfrontalier și um, această coordonare care ar trebui să aibă loc uh, printr-un centru de coordonare menționat în articolul 16, da, bun, e o idee bună, e clar că uh, în același timp trebuie să existe și niște uh, sancțiuni uh, în cazul în care există probleme. Întrebarea este ce rol uh, joacă Comisia uh, în relație cu cele, două, cu cele 28 de autorități naționale și cu colaborarea dintre acestea. Și eu cred că trebuie să susținem în orice caz această propunere pentru că vrem să ne asigurăm că ceea ce noi adoptăm aici uh, în materie de legislație, în cele din urmă, este transpus în practică, în beneficiul oamenilor, în același mod peste tot. Mulțumesc! I'd just like to make a few points. Bun, aș dori să spun și eu câteva lucruri. În mod foarte clar, trebuie să ne asigurăm că protecția consumatorului este bine implementată și acest lucru este crucial pentru încrederea în piață, în special în comerțul electronic, cei dintre noi care au participat la prezentarea de ieri, competența consumatorilor pe piețe, încrederea era acolo prioritatea numărul 1 și era foarte clar că trebuie să ne asigurăm că avem o aplicare și o implementare corectă a normelor. Referindu-mă la ceea ce spune Andreas, trebuie să fie foarte clar, regulile trebuie să fie clare, trebuie să ne asigurăm că o legislație funcționează bine împreună cu altă legislație. Deci, există o serie de noi sugestii pentru puteri de, pentru autoritățile de aplicare și acțiuni comune, noi competențe și perioade de răspuns, în caz de încălcări. Mă refer aici la posibilitatea ca Comisia să ceară acțiuni comune, cercetări și anchete. Aceste au fost stabilite la nivel foarte înalt, însă nu există foarte multe detalii în legătură cu felul cum vor funcționa în practică. Și există o serie de acte de punere în aplicare care vor fi introduse foarte rapid pentru că totul uh, trebuie să intre în vigoare foarte rapid. Și dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă, de exemplu, în omologarea de gen, unde cerem coordonarea acțiunilor, există uh, două viteze foarte diferite, ceea ce creează o situație destul de confuză în anii trecuți am văzut că câteodată um, detaliile sunt foarte importante, actele de punere în aplicare sunt extrem de importante, iar acum noi pierdem, pierdem controlul asupra acestui proces. Și de aceea aș dori să se lucreze mai mult asupra detaliilor uh, actelor de punere în aplicare pe legislația aceasta. Deci dacă vom avea acțiuni coordonate în interiorul Uniunii, trebuie să fie foarte clar cum funcționează acestea, cum se implică Comisia, cum pot coordona statele membre lucrurile între ele, pentru a nu risca să, ca lucrurile să fie mult mai puțin clare. Așadar, aștept mult mai multe detalii în amendamente în legătură cu ceea ce ar trebui să fie inclus în discuții. Dorește comisia să intervină? Avem reprezentanțe comisiei? Da. Raportul pentru juri este oare prezent? Nu. Comisia? Doamna Menasi de la comisie. Vă rog, bună ziua, dacă doriți să interveniți. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, am dori să mulțumim tuturor celor care au intervenit. Am, pentru că au apreciat munca noastră și împărtășesc aceeași înțelegere că este foarte important ca legile care protejează consumatorii și care au fost uh, adoptate la nivel comunitar să fie implementate corect. Există foarte multe informații statistice care ne arată că o piață unică digitală, că piața unică digitală nu are în tocmai rezultatele scontate atât pentru comercianți și nici pentru consumatori. Instrumentul de cooperare și de reglementare îl vedem ca pe un instrument de piață. Comercianții pot să introducă acum și ei alerte în sistem pentru că vrem să avem un mediu concurențial uh, loial în toată piața internă pentru a face față practicilor ilicite Însă, trebuie să facem față faptului că sistemele sunt foarte diferite de la un stat membru la altul în ceea ce privește aplicarea legii consumatorilor. Această legislație încearcă să aducă împreună toate aceste sisteme în mod pragmatic. Avem o experiență îndelungată în legătură cu ceea ce funcționează și ceea ce nu funcționează suficient de bine și am făcut uh, această propunere pe baza experienței noastre. Este adevărat că În definitiv, nu putem să introducem toate detaliile practice, practice într-un asemenea regulament. Asta și pentru a putea să avem un instrument care să fie pregătit pentru schimbările viitorului. Știu că există o serie de practici proaste pe internet astăzi, însă cinci ani în urmă nu ne, ne-am fi putut imagina acest tip de, de practici. Deci în viitor trebuie să putem să utilizăm un instrument care să facă față acestor probleme potențiale care vor apărea și în viitor. Deci, am vrut un echilibru între ceea ce putem să introducem în uh, regulament, definirea procedurilor, explicarea felului în care statele membre pot să coopereze între ele și lista puterilor de care au nevoie aceste autorități și de asemenea o acțiune eficientă pe piața unică. Cu comentariile pe care le-am ascultat, credem că suntem în direcția cea bună. Pot să vă dau răspunsuri detaliate. Voi parcurge acum câteva, cele câteva întrebări din, din această dimineață. Propunem un sistem de acțiuni coordonate prin care Comisia va interveni doar în anumite cazuri care vizează probleme majore de pe piața internă comună. Am estimat că pragul pentru definirea acestor acțiuni este când 50, 75% din statele membre sau popula- 75% din populație ar fi vizată de asemenea practici. Mi se pare un prag suficient de înalt Uh, și ține cont de subsidiaritate și proporționalitate. Suntem siguri în acest caz că este o problemă uh, cu adevărat la nivel comunitar. În ceea ce privește asistența pentru supravegherea pieței, am mai menționat acest lucru, asociațiile comerciale și ale consumatorilor au un interes, au interesul ca mm, regulile pentru protecția consumatorilor să fie respectate în piața internă și în statele membre. De aceea considerăm că este necesar ca aceste asociații să aibă o poziție din care să poată interveni. În ceea ce privește sancțiunile și măsurile de aplicare. Ne bazăm pe sistemele statelor membre. Fiecare stat membru are un sistem de sancțiuni sau măsuri de aplicare stabilite de la legislația națională regulamentul pentru protecția consumatorului nu schimbă acest lucru, uh, se asigură doar că există o cooperare. Și atunci când un comerciant uh, a fost uh, acuzat, a fost găsit cu practici ilicite, acest comerciant poate să fie sancționat. Noi acum adăugăm posibilitatea ca aceste sancțiuni să țină cont de domeniul de aplicare geografic al încălcării. Deci, dacă un comerciant un comerciant într-un anumit stat membru uh, comercializează în toate celelalte statele membre, sancțiunea aplicată acestui comerciant trebuie să reflecte uh, extinderea geografică a problemelor și nu va fi legată doar de dimensiunea pieței din statul membru unde uh, este bazat comerciantul. În ceea ce privește alte întrebări uh, ridicate în legătură cu politica de consumatori largă. Acest sistem, într-adevăr, face parte dintr-un, dintr-o abordare mai largă a politicilor pentru consumatori. Lucrăm pe legislația comunitară, am uh, început uh, verificarea de conformitate pentru anumite legislații pentru consumatori. Acest proces este în curs, vom avea concluziile anul viitor. Face parte din eforturile noastre pentru a ne asigura că legislația va fi relevantă, clară și aplicată în mod universal. În ceea ce privește conștientizarea consumatorilor, avem programe pentru conștientizarea consumatorilor, campanii de informare, deci este o altă fațetă a politicilor noastre. De fapt, munca pe care o facem cu autoritățile de punere în aplicare uh, ține în parte de conștientizarea asociațiilor comercianților. Atunci când asociațiile naționale se întrunesc, discută despre problemele de pe piață și se evaluează aceste probleme și se încearcă să se găsească un răspuns în legătură cu motivul pentru care se dezvoltă această situație pe piață. Dacă într-o evaluare SWIP, găsim că directiva protecțiilor, protecției consumatorului este insuficient uh, implementată, poate că motivul este că asociațiile consumatorilor, uh, asociațiile comercianților trebuie să fie mai active pentru informarea consumatorilor. Deci, poate să existe o cooperare între autoritățile de aplicare și asociațiile comerciale prin emiterea de orientări pentru a-i ajuta pe comercianți să se uh, conformeze. Acestea sunt câteva observații pe care aș dori să vi le fac. Vă mulțumesc, Olga Șenalova. Vă mulțumesc, aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru comentarii și sugestii. Cred că acest lucru dovedește că vreți să colaborăm în mod constructiv pentru că vrem și noi să avem un raport bun pentru că acest regulament să fie cu adevărat util uh, și cu toții suntem de acord că sistemul actual trebuie să funcționeze mai bine. Înțeleg că faceți un apel la definirea mai clară a anumitor domenii și sunt de acord cu dumneavoastră, însă nu am avut uh, timp să discutăm lucrurile în detaliu. Reiterez că vom continua discuția noastră în data de 5 noiembrie, în timpul la audierea publică. Mi se pare un uh, subiect foarte interesant și vă invit să participați. Mulțumesc. Să vă reamintesc care este calendarul. Audiere publică pe 9 și 10 noiembrie. Pe 15 noiembrie va fi tradus raportul și pe 5 decembrie va fi discutat aici, iar termenul limită pentru depunerea amendamentelor va fi data de 11 decembrie. Bun. Acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul anual al Uniunii Europene privind politica de concurență. Domnul Andreas Schwab. Frau Vorsitzende, Ehm, Mulțumesc, domnule președinte. Ca de obicei, elaborăm un raport privind politica de concurență a Uniunii Europene. Raport privind raportul anual privind la politica de concurență. O să fac o scurtă trecere în revistă și sunt uh, gata să discutăm observații. Vreau să vă prezint cele mai importante puncte. Am uh, elaborat acest aviz și l-am trimis de curând colegilor. Pe 18, până pe 18 octombrie se pot înainta amendamente. Eu cred că este bine ca că IMCO se ocupă din nou de acest aviz, ca în fiecare an, și cum spuneam, este foarte important să facem asta în fiecare an. Este important să se știe foarte clar că noi analizăm modul în care se aplică legislația europeană, mai ales când vine vorba de protecția consumatorilor și în uh, legătură cu rețeaua pentru protecția consumatorilor. Trebuie să ne asigurăm că toate aceste măsuri se aplică în mod egal în toată Uniunea Europeană. Ieri a avut loc o prezentare din partea Comisiei, am, înce- am, între- am pus întrebări în ceea ce privește uh, Um, ajutor pentru consumatori, bunăstarea consumatorilor și um, și um, daunele aduse consumatorilor. Vrem să ne asigurăm că consumatorii au cele mai bune opțiuni și că concurența funcționează în Europa. Acesta este contextul. Trebuie să analizăm în acest context și uh, regulile de pe piața digitală. Se ocupă mai multe comisii de acest chestiune la ora actuală, de ce comisia trebuie să studieze cu mare atenție situația. Trebuie să ne asigurăm că regulile, legislației în acest domeniu se aplică rapid și corect. Apoi am analizat și subiectul internetului mobil. Bineînțeles, uh, unii membri sunt nerăbdători și nu numai, fiindcă de câteva ani ne ocupăm de acest subiect. Poate comisia s ar putea să finalizeze lunga procedură până la sfârșitul anului. Și atunci, și cred că sunteți de acord cu mine, atunci trebuie să ne gândim care sunt opțiunile pieței digitale unice și să luăm notă de faptul că aceste beneficii nu vor fi folosite decât odată ce ne asigurăm că uh, înlăturăm orice obstacole în calea pieței unice digitale. Apoi, alte aspecte ale pieței sunt uh, geoblocajul uh, incorrect, inechitabil, un aspect pe care am discutat la comisie. Vorbim despre uh, și despre acest lucru în textul nostru, în propunerea noastră de aviz. Trebuie să ne asigurăm că suntem aproape de cetățeni pentru astfel de servicii, la fel cum suntem pentru, servici, pentru vânzările uh, offline și aici trebuie să se monitorizeze mai strâns problemele de către comisie. Domnul Tarabella, colegul nostru, a vorbit despre, a dat exemplul Disneyland de curând. Clienți din mai multe țări, țări, clienții plătesc uh, diferit în funcție de adrese IP-ul lor, ceea ce, bineînțeles, afectează încrederea consumatorilor în piața internă, fiindcă dacă ar fi într-un magazin, ar plăti același preț, dar pe internet uh, au parte de prețuri diferite. S-au înaintat unele amendamente, și eu am înaintat amendamente. Dorim să analizăm, uh, să avem în vedere și comerțul electronic. Am putea include și alte elemente în acest sens în raport. Am primit abia săptămâna trecută rezultatele studiului, ceea ce înseamnă că acestea nu au fost uh, incluse în textul inițial. Aș dori să mai ridic câteva aspecte, să vorbim despre carteluri, despre directiva cartelurilor. Avem uh, textul din 2013 dar uh, a întârziat până în aplicarea directivei în statele membre, 9 state, în 9 state membre, 9 state membre sunt abia în faza de redactare. Faceți dumneavoastră calculele. Înseamnă că 9 state membre nu au făcut nimic până acum, ceea ce înseamnă că legislația nu a progresat prea tare, ceea ce este îngrijorător, pentru că acest subiect este foarte important. Deci, uh, Comisia ar trebui să le reamintească statelor membre că trebuie să aplice aceste reguli și că asta este una dintre obligațiile lor aici, iar Comisia ar trebui să se folosească de posibilitățile pe care le prevede tratatul. Ähm, și în încheiere, cred că ar trebui ca noi, ca și Comisia pentru Piața Internă, ar trebui să uh, Așteptăm cu mare nerăbdare consolidarea uh, uh, rețelei europene pentru, pentru concurență, pentru că autoritățile uh, naționale, sigur că trebuie să fie consolidate în activitatea lor. Concurența este atât de bună pe cât e, sunt aplicate normele. Așadar, Cred că ar trebui să se stabilească niște standarde minime, astfel încât să se clarifice cum anume trebuie să își desfășoare activitatea aceste uh, organisme și câtă independență au nevoie de guverne. Uh, calendarul prevede 18 octombrie data pentru depunerea amendamentelor, o dezbatere apoi pe 9 sau 10 noiembrie, în același moment în care Olga Zinalova uh, desfășoară activ, uh, audierea cu privire la CPC, dosarul CPC și apoi pe 29 noiembrie este prevăzut votul și sper să putem să obținem o mare majoritate pentru acest raport, pentru acest aviz. Mulțumesc! Mulțumesc. Vă rog să Vă puneți căștile? Mulțumesc foarte mult pentru acest uh, text foarte bun, aviz excelent privind politica de concurență, un punct de plecare foarte bun, o bază excelentă. Sunt convinsă că vom ajunge la un acord privind um, mesajele care trebuie transmise economii. Raportul Comisiei pe 2015 a fost un raport uh, bun și reprezintă un element hotărător pe piața internă. Toate bune și frumoase, dar, bineînțeles, uh, e loc de mai bine. Lucrurile ar putea să meargă mai lin. Și să facem presiune asupra comisiei să să se miște mai repede să pună în aplicare legislația. Săptămâna trecută, Curtea de Conturi a publicat un raport, un raport privind uh, subvențiile de stat. Iar uh, ei uh, ne-au tras de urechi, considerau că nu aplicăm legislația cum trebuie. Este important să nu se folosească în mod abuziv aceste reguli și legi și noi trebuie să reamintim comisiei că trebuie să se miște mai rapid și să facem referire și la curtea de conturi. În ceea ce privește piața unică digitală, trebuie să ne asigurăm uh, și să ne asigurăm că funcționează cum trebuie și ea. Să asigurăm concurența, concurență loială pe piața unică digitală și, în egală măsură, să asigurăm protecția consumatorilor. Iar în ceea ce privește economia platformelor, aceasta nu ar trebui să ducă la un nivel scăzut de protecție. Concurența trebuie să fie mai loială și să se pună accent pe consumator, fiindcă și ei trebuie să beneficieze de pe urma concurenței loiale, nu numai companiile. Iar în ceea ce privește regulile cu privire la medicamente, eu sunt uh, membra Comisiei Speciale privind uh, emisiile la emis. E bine, consumatorii americani sunt într-o poziție mult mai bună privire la Volkswagen, fiindcă au fost deja despăgubiți. Și cred că ar trebui să ne gândim dacă să redeschidem sistemul european de acțiune în, în instanță colectivă, fiindcă nu avem asta deocamdată, dar poate ar fi o idee bună. Pentru a putea să transmite, pentru a putea transmite niște mesaje Comisiei Econ, dar și Comisiei Europene. Vă mulțumesc. Richard Sulek. Ďakujem pekne. Ja by som chcel reagovať na dva body. Domnul Sulic. Sprava. Da, vreau să reacționez și eu la acest uh, aviz. Um, ce mă deranjează pe mine, de exemplu, sunt uh, acele uh, avantaje fiscale selective. Se spune din 2015 că Luxemburgul și țările de jos uh, au acordat Fiat și Starbucks avantaje fiscale. Și aici se stabilește o metodologie pe baza căreia fiecare dintre aceste companii uh, trebuie să plătească 20-30 de milioane de euro uh, impozite din urmă. Același lucru se întâmplă și cu compania Amazon la Luxemburg, de exemplu. Uh, aceste companii au plătit impozite conform regulilor care au fost convenite cu reprezentanții uh, țărilor respective și dacă au fost condiții pe care reprezentanții țărilor le-au semnat, le-au convenit, uh, cum ar fi domnul Juncker la Luxemburg, uh, de exemplu, E bine, dacă acestea au reprezentat o încălcare a normelor europene, atunci de ce acum firmele sunt cele care trebuie să plătească pagubele? Statele respective ar trebui să suporte aceste costuri, pentru că firmele au uh, respectat condițiile care au fost stabilite. Ele n-au știut că acele condiții uh, Um, încalcă nu știu ce dispoziții europene. Dar domnul Juncker, la vremea sa, atunci când a fost premier uh, sau ministru de finanțe în Luxemburg, la momentul respectiv, uh, când s-au uh, încheiat acordurile cu firmele respective, știa foarte bine cum stau lucrurile. Așadar, aceasta cred că este o denaturare a concurenței și o încălcare flagrantă a legislației. Pentru că atunci companiile când pot să mai aibă o siguranță că dacă încheie un acord acum, peste 15 ani nu vine Comisia Europeană și le impune să plătească taxe din, și impozite din urmă. Deci, eu cred că ar trebui să avertizăm, uh, pentru că acum se găsește așa o semisoluție, dar uh, mi se pare că e doar un pas care uh, denaturează și mai mult concurența în Uniunea Europeană. Cel de-al doilea comentariu al meu se referă la EFSI, la fondul uh, pentru investiții strategice. E vorba de finanțarea unor investiții strategice care nu pot să fie finanțate de către piață, dar nu se întâmplă asta. Uh, văd tot felul de argumente care, conform cărora e vorba de proiecte care nu sunt finanțate de sectorul privat, însă atunci e clar că nu e vorba de proiecte bune, proiecte rentabile, cum ar fi uh, proiecte eoliene sau uh, de um, o firmă, o întreprindere care produce produse lactate, Bun, dacă una primește 50 de milioane și una primește 100 de milioane, milioane um, ce se întâmplă cu concurența noastră? Dacă într-un stat um, se oferă uh, finanțare pentru uh, un parc eolian și pentru alt parc eolian nu se oferă finanțare, acest lucru nu, denaturează concurența. Poate că ar fi acum momentul să încercăm să fim în sfârșit corecți în abordarea noastră și să nu mai uh, denaturăm concurența prin astfel de pachete comerciale. Mulțumesc! Ernest Young. Domnule Young. Mulțumesc, domnule președinte. Acest text este foarte bun și pot să fiu de acord, dar am uh, unele adăugiri ca în fiecare an. În primul rând, acest aviz arată foarte clar interacțiunea dintre piața internă și politica de concurență. De asta este foarte bun. Asta de ce? Știu că s-au luat decizii și nu mai putem reveni asupra lor, dar uh, mă, uluiește, mă uluiește mă, mă uluiesc competențele exclusive ale Econului în ceea ce privește francizele, care sunt inexplicabile, așa cum reiese din raport. Deci toate aceste competențe partajate trebuie păstrate. Avem și un um, mesaj uh, important pentru Econ, că pe noi ne pasionează acest subiect. În ceea ce privește conținutul avizului, vreau să ridic câteva aspecte. În trecut am discutat despre nevoia ca sectorul uh, cu amănuntul să fie sprijinit în ceea ce este revitalizarea centrelor uh, urbane, centrul, centrelor orașelor, uh, străzilor principale, magazine și asta mm, intră în joc în ceea ce privește politica de concurență, mai ales când vine vorba de neacordarea permisiunii pentru deschiderea de Uh, moluri uh, în afara, uh, în și deci în afara centrelor și uh, știu că aici se face o, există o propunere în același sens care dorește reguli mai consolidate. Aceeași discuție am avut-o și în ceea ce privește practicile comerciale neloiale. Unele soluții pentru lanțul alimentar uh, ar fi ca um, fermierii mai mici să lanseze o ofertă împreună. Acesta este unul dintre domeniile unde dacă există o politică de concurență prea rigidă, lucrurile sunt îngreunate până la limita imposibilului și astfel s-ar putea uh, soluționa practicile condamnate de Parlamentul European de curând. Apoi, în ceea ce privește cele spuse de S și D, este foarte important să analizăm uh, partea consumatorilor, mai, mai ales în ceea ce privește industria farmaceutică. Am constatat acum că am uh, trimis, uh, s-a trimis o scrisoare privind preluarea lui Monsanto de către Bayern. Am scris și cu domnul comisar despre asta, deci există o mare concentrare aici într-un domeniu foarte sensibil, iar răspunsul comisarului, comisare a fost că nu știe, nu cunoaște, nu a fost informată și că va analiza situația. Noi am dorit totuși mai multe, mai multe garanții uh, la nivelul consumatorilor că nu, se va, că nu vor crește prețurile la medicamente. Această idee a companiilor care devin prea mari pentru a ieșua este uh, una pe care am discutat-o în nenumărate rânduri. Un exemplu bun era uh, General Motors, care nu putea să dea faliment, fiindcă altfel consecințele asupra uh, ocupării forței de muncă ar fi fost uriașă. Iată de ce guvernul american a sprijinit anume această industrie, dar vedem și legătura aici cu industria auto și uh, unele guverne naționale. Industria auto este atât de importantă încât nu se poate pur și simplu să falimenteze și trebuie uh, chiar să o tratezi cu mânuși în ceea ce privește emisiile și asta. După mine, nu se recunoaște deloc în politica de concurență actuală, unde se vorbește despre abuz de putere pe piață și, și nu despre câți jucători se există pe o piață, câți participanți se există pe o piață și de nivelul de concentrare uh, a pieței care, sunt, uh, care este acceptabilă asta. Sunt uh, unele elemente pe care vreau să le ridic. În linii mari, însă, avizul este un punct de plecare excelent. Mulțumesc! Anybody else want to speak? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Andreas, poate ar trebui spuse încă două lucruri din uh, punctul nostru de vedere care se referă la aspecte de concurență. Este vorba despre economia bazată pe colaborare, și legislația care a fost adoptată la nivelul statelor, la nivelul statelor membre, o parte din această legislație afectează concurența din acest domeniu și trebuie să există o abordare a pieței unice, este aceasta este foarte importantă, și cealaltă chestiune care aș vrea să o ridic aici este stabilirea standardelor în zona digitală. care aduce prin ușa de dos noi monopoluri. Și sugestia era de a avea un proces uh, de recurs dacă se creează standarde necompetitive. Am vorbit despre asta și la raportul COMI și s-a înregistrat sprijin în acest sens. Ar fi bine să existe un element în acest sens și în raport și să se facă o referire și la platforme, dar o să văd uh, dacă nu putem înainta amendamente în acest sens. E important să spunem ceva privind economia bazată pe colaborare, privind standardele și poate despre platforme. Dacă nu facem noi asta, poate că o să fac alte comisii și noi, iată, am pierdut o ocazie foarte bună. Flobac. Dorește să din cuvântul, Andreas? Da, vreau să mulțumesc tuturor colegilor care s-au exprimat și celor care nu sunt prezenți, dar uh, care au depus amendamente sau vor să depună amendamente, vreau să le mulțumesc. Cred că toată lumea împărtășește aceeași îngrijorare. Simțim că lumea pieței interne din Europa este într-un proces dramatic de modificare, de schimbare acum și fiecare vrem să ne asigurăm că ceea ce e bun rămâne. Bun, sigur că sunt mici diferențe, dar problema principală este aceea că vedem cât de repede se schimbă lucrurile, vrem să păstrăm ceea ce e bun și să încercăm să prevenim sau să combatem uh, consecințele negative. Dacă se poate face acest lucru doar prin politica de concurență, nu știu sigur, dar măcar anumite chestiuni pot fi făcute. Uh, Doamna Șaldemoz are dreptate atunci când uh, atrage atenția asupra raportului uh, Curții de Conturi pe care nu l-am menționat. că ar fi foarte bine dacă am putea să includem, poate puteți să faceți acest lucru, dar și eu sunt pregătit să uh, o fac, ar fi un element important. Și domnul Sulic a atras atenția, văd că nu mai este prezent în sală, din păcate nu mai este prezent dar vreau totuși să repet uh, acest punct, pentru că e vorba de o neînțelegere foarte populară. Pentru că doamna comisar Vesegăr ne-a uh, transmis uh, foarte clar că dreptul concurențial nu este atins de comisie. Dar, într-adevăr, dacă există situații în care um, anumite com- companii sunt uh, încurajate, e bine, acest lucru este um, permis în situații în care uh, are loc în mod uh, proporțional și este necesar um, și dacă acest lucru este aprobat de către Comisia Europeană. Sigur că companiile nu sunt cele care trebuie să verifice situația juridică, dar uh, sunt multe companii care știu totuși care, cam care sunt condițiile de acordare a ajutoarelor de stat. Nu cred că uh, reprezentanții companiilor au intrat uh, total naivi în uh, această situație. În orice caz, nu, sigur că nu firmele sunt cele care uh, suportă consecințele, ci și statele care au făcut uh, promisiunile respective. Uh, dar uh, Bun, sper că domnul Sulic sau uh, asistenții dânsului um, aud ceea ce spun și eventual dacă vor să depună un amendament în consecință pot să o facă. Apoi, în ceea ce privește situația EFSI, bun, uh, într-adevăr, fondul nu funcționează așa cum uh, ne-am așteptat unii dintre noi, dar uh, comisiei au fost uh, semnalate uh, punctele slabe și uh, are datoria acum să remedieze situația. Um, în contextul dezbaterii TTIP, doamna Șaldemus a atras atenția faptului că um, consumatorii americani sunt într-o poziție mai bună decât cei europeni, da, și sunt de acord cu ea că nu ar trebui să fie așa. Um, Aici a fost vorba de niște încălcări ale legislației, nu e vorba de chestiuni care țin uh, în principiu de industria auto. Dar în orice caz ar trebui să preluăm acest punct și Denis de Jong uh, a menționat ceva similar. Da, în cazul uh, industriei auto trebuie să vedem exact care a fost problema și cum anume se poate rezolva ea cel mai bine, dar cred că suntem pe drumul cel bun și putem să includem ceva în acest sens în aviz. Apoi, um, Ceea ce a spus Denis de Jong despre centrul orașului este un subiect întotdeauna fascinant, vă va surprinde pe mulți, dar sunt de acord uh, cu dumneavoastră. Într-adevăr, suveranitatea de planificare a autorităților locale nu uh, poate să fie uh, um, atacată prin dreptul uh, concurențial, pentru că autoritățile locale sunt cele care pot să decidă cum anume vor să-și organizeze orașul dar sigur că atâta vreme cât nu, acest lucru nu intră complet în, uh, nu se ciocnește cu uh, condițiile europene. Și lăsând la o parte punctele care sunt deja în acest uh, aviz referitor la uh, portal. Eu nu știu cum am putea să mai includem în formulare ceea ce doriți dumneavoastră, dar cred că propunerea este bună și mă bucur că acest proiect poate să fie acceptat, văd, de majoritatea colegilor. Mulțumesc! Excellent. Thank you. Foarte bine, mulțumesc foarte mult. Încheiem ședința astăzi, de astăzi, următoarea reuniune va avea loc pe data de 9 noiembrie, miercuri. Mulțumesc!